piața internă uh, de retail cu uh, un set de drepturi ale consumatorilor. În al doilea uh, rând, la un micro nivel, trebuie să eliminăm acele bariere care sunt plasate în mod intenționat între consumatorii individuali și barierele în calea exercițiului de cumpărare informată. Vorbim despre uh, bariere uh, legate de certitudinea juridică uh, și avem nevoie să reconsolidăm verigile lipsă din cadrul pieței pentru a asigura un nivel mai bun de protecție a consumatorului și pentru a asigura un drept la recurs pentru întreprinderi și pentru consumatori putem crea o participare activă. Aceștia vor putea participa la funcționarea pieței dacă piața uh, le permite acest lucru. După părerea mea, uh, următoarele reforme legate de piața uh, unică trebuie să construiască o piață mai prietenoasă în raport cu consumatorii. Fie că vorbim despre achiziții online sau offline. Asta înseamnă să avem un singur set de norme uh, să avem uh, o analiză de piață credibilă, consolidări uh, legislative serioase, studii de piață țintite și um, posibilitate la un recurs proporțional. În noua eră digitală avem nevoie de un nou cadru de uh, norme, de drepturi uh, și uh, de uh, consolidare a legilor în anii care vin, uh, propunerea pentru o nouă uh, directivă legată de drepturile consumatorilor ocupă un loc principal. Obiectivele noastre sunt uh, clare. Scopul propunerii este să existe prețuri mai bune și o mai largă posibilitate de alegere pentru consumatori, pentru gospodării. Să avem un set unic de reguli modern care să atingă un nivel înalt de protecție. De când am prezentat proiectul nostru de propunere acum aproape un an, uh, a existat foarte multe dezbateri în legătură cu directiva privind drepturile consumatorului. Am ascultat opiniile de ambele părți. Am observat că există susținere pentru această propunere, dar am luat notă și de comentariile critice înaintate de cei care se tem de faptul că această propunere pur și simplu ar reduce nivelul protecției consumatorilor uh, în uh, Uniunea Europeană. Aceste critici sunt unele pe care eu le iau uh, în serios, cu adevărat, însă cred că viitoarea directivă uh, ar trebui și va putea să aducă beneficii tuturor gospodărilor din Uniunea Europeană. Mâine, după amiază, Comisia dumneavoastră organizează o uh, audiere uh, pe baza acestei propuneri uh, de directivă pentru drepturile consumatorilor și n-am niciun fel de dubii că veți avea o discuție încununată de succes. Eu aș fi interesată să văd care sunt opiniile uh, noului uh, raportor, Andreea Schwab, pe care îl felicit pentru că se va ocupa de această sarcină foarte importantă. Dați-mi voie să vă spun care sunt câteva dintre dubiile mele, să vi le împărtășesc acum. În primul rând, ascultând uh, criticile aduse acestei propuneri, am înțeles uh, că mulți nu sunt siguri de potențialul impact economic al acestei propuneri evaluarea de impact adoptată de comisie împreună cu propunere deja se uh, axează asupra uh, unora dintre aceste îngrijorări, însă în domenii în care informația de nu este suficientă, noi suntem gata să uh, facem eforturi pentru a ne completa uh, baza de date. În viitorul apropiat uh, vom veni cu un studiu uh, calitativ legat de percepția consumatorilor vis-a-vis de uh, remediile juridice pe care le au la dispoziție atunci când cumpără bunuri neconforme. Apoi, au existat îngrijorări legate de domeniul de aplicare al acestei propuneri iar uh, serviciile mele au pregătit uh, un tabel comparativ care să arate care este impactul principalelor elemente ale propunerii la nivel național în ceea ce privește protecția consumatorilor. De asemenea, serviciile mele au elaborat uh, o notă de însoțire care se referă la principalele aspecte juridice care au fost menționate până în acest moment. Trebuie să vă fie foarte clar faptul că acest tabel comparativ nu înlocuiește uh, ci suplimentează uh, evaluarea de impact care însoțește propunerea. Acest uh, document este unul care uh, trebuie modificat și de acum înainte. Tabelul ne arată însă faptul că se consolidează drepturile consumatorilor deja existente și se adaugă la acestea și altele noi. Sunt mai multe drepturi legate de livrare, legate de anumite taxe ascunse. Uh, sunt uh, prevederi legate de uh, perioada de retragere în cazul contractelor la distanță și alte instrumente de acest gen. Există protecție suplimentară pentru contractele semnate în afara sediului comerciantului și contracte care vizează o anumită valoare. Ne-am întâlnit cu organizații ale consumatorilor, cu autorități naționale și cu alte părți interesate și mi-am dat seama că există anumite îngrijorări de înțeles, legitime, legate de nivelul adecvat de protecție. De exemplu, când vine vorba despre perioada de garanție sau uh, de uh, remediile legale. Sunt gata să mai lucrez împreună cu dumneavoastră și cu Consiliu asupra tuturor întrebărilor rămase pentru a vedea care este uh, limita până la care drepturile consumatorilor trebuie consolidate. Cu toate acestea, trebuie să subliniez faptul că nu sunt gata să fac compromisuri atunci când vine vorba de uh, principiul de a avea un singur set de reguli care să se aplice tuturor consumatorilor europeni și tuturor uh, întreprinderilor europene. Acestea uh, pot fi accesibile prin intermediul calculatorului. Sunt sigură că vom ajunge la un echilibru corect, astfel slujind cetățenii europeni, pentru mulți ani de acum înainte și pot să vă reasigur de faptul că Comisia va avea atitudine deschise atunci când vine vorba despre contribuții constructive. Mai mult, datorită unui nou set de uh, uh, drepturi europene uh, unic, vom putea să îmbunătățim cunoștințele consumatorilor legate de propriile drepturi și legate de punctul de vânzare. Drepturile consumatorilor nu ne sunt de niciun folos dacă consumatorii nu și le cunosc am putut observa uh, că atât consumatorii cât și comercianții uneori nu sunt uh, conștienți de drepturile consumatorilor. Și aici uh, credem că avem nevoie de sprijinul Parlamentului European pentru a îmbunătăți situația. Serviciile mele au început deja să pregătească noi inițiative care vor implica toți experții din domeniu pentru a stabili bune practici eficiente din punctul de vedere al costurilor. Și așa ajungem la următorul subiect, și anume faptul că drepturile uh, sunt uh, folositoare de atunci când sunt implementate. To these two issues. We notice that on expanding mass Constatăm că o piață a consumatorilor în extindere este, se manifestă prin faptul că mulți consumatori sunt uh, afectați de practici ilegale, de reclamă mincinoasă, de distribuirea unor produse nesigure, de prețuri prea mari, de omiterea unor informații cruciale și este un fapt că, uh, conform regulilor și practicilor actuale în statele membre, consumatorii nu primesc întotdeauna uh, compensații adecvate. Comisia a examinat această problemă în uh, profunzime, am cerut studii, am discutat problema cu uh, actori implicați, am făcut studii și am uh, organizat audieri publice. Serviciile Comisiei lucrează acum la o evaluare de impact care să evalueze posibile soluții. Am spus înainte și voi repeta din nou, noi nu încercăm să creăm o cultură a litigării, a reclamației în Uniunea Europeană. Vom avea o, mecanisme adecvate care să oprească abuzurile și care să presupună costuri minime. Acestea sunt centrul uh, abordării noastre. Și în fine aș vrea să vă împărtășesc câteva idei în ce privește Uh, aplicarea uh, regulamentelor și legilor. Președintele Barroso a subliniat recent că, deși Uniunea a dat cetățenilor multe drepturi, aplicarea uh, rămâne încă o provocare. Aceasta înseamnă să le dai în practică oamenilor drepturile pe care le au pe hârtie și activități foarte concrete și tangibile de aplicare a regulilor au reprezentat baza activităților mele de când am devenit comisar. Comisia a creat o nouă dimensiune de aplicare coordonate la nivel european, așa numitele SWIPS, care, activități care au fost făcute în cooperare strânsă cu autoritățile naționale. Vreau să subliniez acest lucru și să le mulțumesc. Activități care au început în 2007. Am uh, examinat uh, în mod simultan anumite uh, sectoare. Companiile aeriene, companiile aeriene, cele de telefonie mobilă și cele de bunuri electronice, să vedem dacă respectă regulile cu privire la drepturile consumatorilor și acolo unde s-au descoperi nereguli. Proceduri rapide au fost uh, implementate împotriva celor care au încălcat regulile. Și aceste controle uh, dovedesc că pot uh, duce la îmbunătățiri semnificative a respectării regulilor în domeniile pe care le acoperă. Însă, mai există o cale lungă de uh, urmat pentru a transforma legislația în realitate concretă și de aceea am uh, făcut în iulie, am dat anumite o comunicare menită să transforme aplicarea regulilor într-un proces mai eficient și mai coerent în toată Uniunea Europeană. Această comunicare stabilește zonele de prioritate pentru politica de aplicare a regulilor a Uniunii Europene în anii viitori și printre aceste priorități este vorba de o monitorizare a pieței mai bună la nivel european pentru a identifica care piețe nu respectă drepturile consumatorilor, o cooperare mai bună între statele membre și cu state terțe, mai ales China și Statele Unite, o vizibilitate și o transparență a monitorizării mai bune și, de asemenea, acțiuni de uh, aplicare a regulilor mai puternice din partea statelor membre. Această comunicare trebuie să fie tradusă în acțiuni concrete. Opinia și susținerea Parlamentului pe această chestiune ar fi extrem de importantă pentru a crea o politică de uh, aplicare a regulilor în anii ce urmează. Stimați membri, sunt la sfârșitul intervenției mele. Uh, susțin, uh, sper că pot conta pe susținerea dumneavoastră în inițiativele noastre și vă pot asigura că voi asculta cu mare atenție toate opiniile noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar pentru o prezentare, ca de obicei, foarte clară a agendei noastre viitoare pe care vom colabora uh, în domeniul protecției consumatorilor și a tuturor celelalte probleme. Vă mulțumesc încă o dată așadar. Cred că avem aproximativ 40 de minute la dispoziție pentru a discuta cu doamna comisar. Haideți să vă spun că cine s-a înscris pe lista de vorbitori uh, și sunt destui vorbitori, așa că vă rog să fiți succinți domnul Schwab, doamna Gebhardt, doamna Turinen, doamna Schaldemose, domnul Röper, domnul Rochefort, doamna Canieti, domnul Tarabella, domnul Rapsi, domnul Stiller, domnul Bilan, domnul, doamna Vaile, doamna Crațabel și domnul Corea. Deci, mai vrea cineva? Toată lumea vrea. Vă rog să fiți foarte succinți încă o dată și o să luăm câte trei întrebări, pentru că în felul acesta vom avea un dialog mai bun. Deci, Începem cu raportorul pe drepturile consumatorului care va avea uh, și Andrea Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât se poate de succint. Mai întâi de toate, doamnă comisar, vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Aveți cu siguranță dreptate când spuneți că în momentul de față ne aflăm la o cotitură în ceea ce privește legislația privind drepturile consumatorilor aici în Europa. Însă, cu siguranță, a, în momentul de față vom reuși să ne îndreptăm pe calea cea bună și tocmai din acest motiv am decis să, luăm, uh, să ne luăm uh, tot timpul necesar la dispoziție pentru a discuta propunerile noastre privind uh, directiva pe drepturile consumatorilor. După cum spuneam, mâine după amiază ne vom vom discuta această directivă și, de asemenea, pe viitor vom încerca să creăm prin această directivă un fel de bază a protecției consumatorilor în secolul, secolul 21. Cu siguranță uh, în cadrul discuțiilor uh, la nivelul Parlamentului European vom încerca să ajungem la un echilibru între uh, oferta existență pe piață, existență, existentă pe piață și drepturile pe care le putem garanta consumatorilor. Vom încerca să găsim așadar acest punct uh, de echilibru. Vă mulțumim uh, pentru sprijinul dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumim uh, de asemenea pentru cea de-a doua directivă propusă de dumneavoastră o propunere pe care am luat-o într-o primă fază într-o manieră foarte sceptică, însă uh, am uh, ajuns la concluzia între timp că această propunere făcută de dumneavoastră nu, nu îi poate exclude pe americani și tocmai de aceea consider că uh, Comisia va trebui să aibă mare grijă ca acest punct de cotitură pe care, despre care vorbeați dumneavoastră va fi într-adevăr uh, cel potrivit și că uh, calea pe care o vom, o vom apuca va fi cea mai bună. Sperăm să nu se întâmplă situația din uh, America uh, și aici în, uh, Europa, adică să se dea foarte mulți bani fără ca drepturile persoanelor să fie garantate. Doamna Gerbhardt, vă mulțumesc, doamnă Cuneva, ați spus o, ceva care mi-a plăcut foarte mult. Spuneați că avem nevoie de o politică a consumatorilor cât se poate de activă. Da, cu toții o dorim, însă ce înseamnă lucrul acesta? Această politică trebuie să se poată dezvolta, să poată evolua de-a lungul timpului. Însă, în momentul în care dumneavoastră propuneți o armonizare totală a protecției a drepturilor consumatorilor, negați, practic, tocmai această această marjă de dezvoltare pe care trebuie să o acordăm drepturilor consumatorilor. Noastră, practic, uh, nu faceți nimic altceva decât să frinați această evoluție de-a lungul timpului. Prin urmare, dumneavoastră reușiți prin anumite, uh, prin anumite prevederi să puneți capăt tocmai obiectivului pe care dumneavoastră doriți să-l atingeți. După cum spunea domnul Schwab, noi trebuie să ne concentrăm asupra oamenilor, asupra consumatorilor și tocmai de aceea trebuie să ne uităm cu mare atenție la propunerile dumneavoastră. De asemenea, sunt foarte încântată de faptul că domnul Schwab uh, ne-a a spus deja că nu ne vom grăbi înainte de a lua decizia. În ceea ce privește cea de-a doua propunere de directivă a dumneavoastră. Dați-mi voie să vă spun că, spre deosebire de domnul Schwab, noi vă sprijinim întru totul. Dacă doriți, bineînțeles, să duceți până la capăt această luptă pe care uh, ați uh, declarat că o veți demara. Nu ne dorim, bineînțeles, niciunul dintre noi ca sistemul american să fie implementat aici în Europa. Noi suntem europeni, avem uh, colaborarea noastră judiciară, relațiile noastre judiciare, care sunt cu totul diferite de cele din uh, Statele Unite ale Americii, Americii și trebuie să le luăm în considerare. Ce ne dorim noi? Ne dorim ca victimele să poată să, să primească dreptate, nu doar uh, recompense sau despăgubiri financiare, ci recompense și despăgubiri și de altă, alt gen. Ne dorim de asemenea ca IMM-urile să nu fie tratate într-o manieră uh, deficitară, nu ne dorim ca acesta să piardă în, uh, în fața Uh, în competiția pe care o au cu uh, marii producători, marile, mari, uh, co, marile companii care își pot permite să, să achite anumite compensații victimelor. Uh, spre deosebire de IMM-uri. În ceea ce privește propunerile dumneavoastră, vă asigur că avem o atitudine cât se poate de pozitivă, însă, bineînțeles, nu vom uh, ezita în a discuta mai mult aceste probleme. O felicit pe doamna Turmerg. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc în daneză. Dați-mi voie să spun ceva cu privire la directiva privind uh, protecția consumatorilor. Vă mulțumesc uh, pentru toate cele spuse dumneavoastră. Premisele sunt cele mai bune și noi ne dorim, bineînțeles, transparență și uh, beneficii de care să se bucure toți consumatorii din Europa. Bine, obiectivul este stabilit. Cum îl atingem însă? În momentul de față ne dăm seama că la nivel european nu ar trebui să ne dorim neapărat o armonizare, cel puțin aceasta este părerea uh, verzilor. În, în raport ne-am dat seama că Comisia a introdus uh, sau a preluat prea puține elemente relevante uh, Uh, elemente care oricum sunt foarte multe, uh, foarte bine puse în discuție. Uh, ce se întâmplă cu aceste analize comparative? Aceste analize sunt în desfășurare sau s-au finalizat deja? Vor mai fi adăugate elemente pe parcurs? A doua întrebare este următoarea. Există mulți juriști care nu înțeleg toate aceste probleme. Uh, Uh, și nu înțeleg, uh, de asemenea, modul în care se va include această directivă în legislația existentă în, uh, în momentul de față. Ministerul Justiției din Danemarca are un an la dispoziție pentru a scrie un raport pe această temă. Cred că ministerul este, din Danemarca este cât se poate de bine organizat și cu toate astea are nevoie de un an la, pentru a face toate lucrurile acestea. Și, prin urmare, ne întrebăm dacă nu am putea fi mult mai transparenți decât suntem. Deci, um, with the first question. Voi începe cu prima întrebare. Avem mâine o audiere și puteți conta pe cooperarea noastră. Acest lucru este clar. Vreau să avem, să obținem un nivel optim în ce privește drepturile consumatorului, dar dați-mi voie să spun următorul lucru. E foarte ușor să luăm uh, cele mai bune lucruri din fiecare țară în parte, dar nu sunt sigură că după ce punem la oaltă aceste lucruri, de exemplu, să zicem, uh, garanția practic infinită temporal dintr-o țară sau uh, procedurile privind remediile din altă țară, nu, mă tem că la un moment dat vom obține un fel de Frankenstein din aceste bucăți. De aceea este nevoie să avem o abordare înțeleaptă și coerentă de care uh, să beneficieze piața. Consumatorii, evident, creează 58% din PIB-ul Uniunii Europene și acest lucru trebuie recunoscut clar în directivă și mai ales trebuie să ne punem întrebarea cum să creștem încrederea în aceste momente economice grele. Cred că cel mai bun răspuns este să ai anumite reguli. De aceea asta cred că realizăm prin intermediul acestei directive și sunt două Există două tabele complementare care vor fi discutate, cred, mâine. Una, unul se referă la propunerea privind uh, directiva pentru drepturile consumatorilor și relația cu uh, uh legislația națională în domeniul contractelor generale, precum și alte legi comunitare. Și cealaltă tabel se referă la propunerea de directivă asupra drepturilor consumatorilor și impactul la nivel național pentru protecția consumatorilor. Deci, după cum vedeți, am încercat să comparăm articol cu articol uh, și să vedem care este impactul și de asemenea să vedem unde se schimbă uh, termenii protecției, poate uh, Uh, undeva este uh, un an mai puțin sau uh, în ce privește perioada de 14 zile, perioada de reflexie. Majoritatea au 14 zile, sunt câteva cu 10 și doar două cu 15 zile. Deci vorbim de o scădere a protecției cu o zi? Poate, dar e mult mai bine să avem o siguranță a regulilor și o coerență și o uniformitate a regulilor peste tot. De asemenea, aș vrea să uh, dăm foarte multă atenție acțiunilor colective. Așa cum știți, uh, vă știu foarte bine opiniile privind uh, sistemul american de class action de procese colective și nu știu de câte ori am repetat acest lucru. Nu e același uh, lucru. Nu vom merge către un sistem american. Am uh, pus toate siguranțele posibile, toate elementele de siguranță posibile. Uh, opțiunile noastre, cele cinci opțiuni ale noastre, nu sunt nici măcar de departe uh, înrudite cu sistemul american. Nu există nici cea mai mică legătură. Dar vreau să vă spun mai multe legătură cu procedura, pentru că aș vrea să invit pe toată lumea să colaboreze cu noi și să vadă prin intermediul acestei proceduri cât de serios suntem. Pe 22 27 noiembrie se va publica o carte verde privind uh, acest subiect și uh, Uh, din 190 de răspunsuri pe care le-am primit de la statele membre și de la alți uh, actori implicați, uh, am făcut trei consultări timp de două săptămâni, am avut audieri publice și procesul nu s-a încheiat nici acum. Digi Sanco este în curs de a pregăti o evaluare de impact în care toate opțiunile sunt luate în considerare și acest document va fi examinat de Consiliul de Evaluare pe 21 octombrie 2009, deci foarte curând. După cum vedeți, nu ne grăbim și uh, luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că ce facem este să le dăm cetățenilor noștri mai multă putere, mai multe instrumente uh, nu încercăm să fim, să-i dădăcim, dar să le dăm posibilitatea de a se apăra singuri. Și nu știu nimic mai bun într-o democrație decât tribunalul atunci când e o problemă. Însă asta este un principiu foarte clar. Dacă ai pierdut 5 euro, dacă ai fost păgubit cu 5 euro, vei primi 5 euro înapoi și nu 6. Asta ca o problemă de principiu. Și încă ceva în legătură cu această întrebare legată de calitatea redusă a drepturilor consumatorului față de legislația existentă. Aș vrea să subliniez că, de fapt, directiva îmbunătățește drepturile consumatorilor comparativ cu legislația curentă din statele membre. Și uh, pentru a răspunde și celui de-al treilea intervenient, aș vrea să menționez doar câteva exemple. Cu noua directivă, consumatorii vor fi mai bine protejați pentru că vor avea dreptul de retragere uh, și în situații în care înainte trebuia să ceară o vizită a comerciantului. Asta nu se va mai întâmpla acum. Consumatorul va fi uh, protejat împotriva unui preț netransparent și nu va trebui să plătească costuri adiționale dacă nu a fost informat în legătură cu ele înainte. Deja am menționat această perioadă de 14 zile, perioada de reflexie. Armonizarea completă înseamnă că statele membre vor trebui să schimbe anumite reguli, dar cred totuși că nivelul de protecție din propunere este cel optim. În multe cazuri, regulile care sunt mai stricte pe hârtie pot să nu ofere consumatorului uh, prea multă protecție suplimentară în realitate. Un exemplu, o garanție mai lungă de 2 ani nu poate fi uneori foarte utilă pentru că este greu pentru consumator să dovedească uh, faptul că un anumit bun a fost defect de la început odată ce au trecut deja câțiva ani până la momentul la care trebuie să facă dovada aceasta. Știu că acum avem un uh, schimb de opinii mai uh, restrâns ca timp, însă vă rog să nu uitați că întotdeauna sunt disponibile, întotdeauna contactați-mă dacă doriți să vorbiți cu mine uh, sau cu colegii mei și voi fi întotdeauna bucuroasă să discut cu fiecare dintre dumneavoastră care dorește și este interesat de munca mea. Președintele, cred că suntem foarte interesați, doamnă comisar, pentru că avem uh, mulți vorbitori înscriși la cuvânt, deci o să-i rog să meargă foarte repede, să fie foarte succinți. Știu că documentele despre care ați vorbit uh, vor deveni disponibile și vom avea mâine o altă discuție, deci colegii să nu uite acest lucru atunci când pun întrebările. O să mai avem trei întrebări acum. Doamna Moze, domnul Ripo și domnul Roșfor. Așadar. Mulțumesc, domnule președinte. Nu, îmi cer scuze, doamna Moze, mai întâi, dumneavoastră sunteți al treilea. Mai întâi, doamna uh, Moze, domnul Repo și după aceea dumneavoastră. Øh, vă mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru introducerea extraordinară. Bineînțeles, prezentarea dumneavoastră a conținut o serie de elemente care ar putea fi puse în discuție, însă dați-mi voie să spun că sunt deosebit de încântată de faptul că dumneavoastră vă gândiți și la modul în care ar putea fi utilizate actele legislative existente pe piața comună. Da, acesta, aceasta este ideea. Uh, a, deciziile deja luate trebuie să fie implementate vedem uh, că există în continuare o serie de, uh, de firme, de companii care nu respectă regulile deja în vigoare, iar autoritățile naționale au dificultăți în a impune aceste reguli. Vă mulțumesc că vă gândiți la acest aspect. De asemenea, dumneavoastră vorbeați despre taxele bancare care ar trebui să fie să, să devină subiect de discuție. Da, sunt deosebit de încântată de această propunere pentru că avem adeseori situații în care se cumpără astfel de pachete bancare pe internet și consumatorul este deosebit de, de surprins în momentul în care își dă seama cam cât trebuie într-adevăr să plătească. Foarte importantă este directiva privind drepturile consumatorilor. Știu că ați fost în Danemarca, ați vorbit acolo cu membrii Parlamentului. Uh, Există foarte multe dorințe în acest sens. Ce se întâmplă cu nivelul protecției consumatorului existent deja? Aceasta este baza tematicii puse în discuție. Nu știm așadar care este efectul acestei noi eh, eh, directive asupra nivelului de protecție a consumatorului în fiecare stat în parte. Pe de altă parte, nu știm eh, prea bine care vor fi Uh, în ce măsură va fi afectată, uh, spre exemplu, Constituția daneză în momentul în care va fi uh, implementată această directivă. Nu știm care ar fi efectele uh, acestei directive, chiar dacă a trecut o, un an de la propunerea ei. Lucrul acesta mă întristează, trebuie să mai discutăm pe această temă, oricum o vom face chiar mâine. Președintele, domnul Repo. Arvoisa comisarii Magdalena Cuneva. Mulțumesc, doamna comisar Cuneva. Am o întrebare foarte practică referitor la o problemă pe care o avem în special în țările nordice și anume împrumuturile rapide. O problemă care se răspândește și în alte state membre. Ce înseamnă asta? Că poți obține mici sume de bani foarte repede cu dobânda uh, calculată pe mai puțin de o lună și toată această operațiune se face pe internet. Această chestiune este acoperită de o nouă directivă pentru, drepturile, pentru, consumatorii, pentru consumatori, dar uh, iese din area de aplicare a altor uh, legi, a altor reglementări, pentru că e vorba de sume de 200 de euro sau mai, mai mici. Deci, uh, ratele anuale ale dobânzilor calculate pe aceste împrumuturi ajung uh, pe la 200%, uneori și la 1000%. Și, de fapt, media unei dobânzi anuale pe un astfel de credit e vreo 500%. În general, tinerii uh, iau astfel de împrumuturi sau oameni care au anumite probleme cu alcoolismul sau cu drogurile sau cu jocurile de noroc. Și e foarte ușor ca aceștia să intre într-un cerc vicios al datoriilor. Așadar, vreau să întreb, are Comisia statistici la zi privind acest subiect și intenționează să ia vreo măsură pentru a reglementa acest domeniu ca și pe toate celelalte tipuri de împrumuturi președintele. Vreau să vă spun că a fost un uh, subiect pe care l-am descultat uh, săptămâna trecută intens cu Suedia. În fine, domnul Roșfor, mulțumesc, domnule președinte. Acum e rândul meu. Doamne Cuneva, doamne comisar, dați-mi voie mai întâi să vă mulțumesc pentru toată activitatea pe care ați făcut-o deja și care este recunoscută, cred, de toți colegii care au fost și în Parlamentul precedent și doresc uh, să puteți continua la același nivel de activitate. Da, trebuie ca dreptul privind consumatorii să evolueze, pentru că și consumul evoluează foarte bine, domeniul evoluează foarte bine. Vedem că acest domeniu devine mai complex trecem de la o societate în care se vindeau lucruri foarte simple la o societate în care se vând servicii, pachete de servicii și totul se face pe internet și trebuie să se eh, țină pasul cu aceste schimbări. Apreciez în proiectul noastră faptul că informația este considerată esențială pentru consumator și putem spune orice, drepturile consumatorilor sunt diferite de la o țară la alta, dar trebuie să recunoaștem că de cele mai multe ori consumatorii nu-și cunosc drepturile. Aceste drepturi sunt foarte complexe dacă se poate obține prin intermediul uh, armonizării o mai bună și mai facilă cunoașterea drepturilor de către consumatori, asta ar fi deja un mare progres. Întrebarea pe care o am, uh, mai ales că ați, uh, v-ați referit deja la acest lucru, în ce privește încrederea, nivelul de încredere al consumatorului, eu cred că acest nivel de încredere nu trebuie să intre în contradicție cu dinamismul întreprinderilor, dar cum putem spune unui consumator astăzi că Uh, drepturile uh, sale vor fi uh, păstrate sau îmbunătățite când vedem că în multe țări, și nu știu dacă țara mea are un drept mai dezvoltat decât alte țări, dar există un singur drept pe, asupra căruia armonizarea, dacă un singur drept se va pierde prin această armonizare, atunci nu cred că vom putea vinde acest proiect. Nu uh, văd cum Europa Uh, poate acționa uh, în acest fel, uh, poate crea un recul în privința acestui domeniu și a vreunui drept al consumatorului. Așadar, cred că numai o armonizare completă și bine țintită ne va permite să avansăm. Dați-mi voie să vă felicit pentru ce ați făcut cu privire la taxele bancare săptămâna trecută. Comunicarea Comisiei a fost un element extrem de pozitiv și mă întrebam dacă puteți face cumva ca lucrurile să se schimbe după această uh, comunicare. Și în ce privește uh, procesele colective, cum contați să vă coordonați acțiunile? Pentru că și colega noastră, doamna Nelly Cross, poate face ceva pe acest uh, domeniu. Deci se vorbește în comisie pe două voci sau există o coordonare uh, efectivă? Mulțumesc, domnule Roșfort, spune președintele și iertați-mă că nu v-am urat și dumneavoastră bun venit în această comisie în calitate de nou membru și cred că a fost chiar prima intervenție. Mulțumesc foarte mult. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Doamna Cuneva, așadar, în primul rând aș vrea să spun uh, doamnei din Danemarca următorul lucru. Într-adevăr, nivelul de protecție în Danemarca este foarte înalt și asta e foarte bine. Putem uh, urma cele mai bune exemple. Este cea mai veche organizație de protecție a consumatorilor, are 60 de ani și foarte activă în protecția drepturilor consumatorilor. Dar eu cred că fiecare țară crede că are cel mai bun sistem de protecție a consumatorilor. Sau poate aproape toate țările au această credință. De aceea trebuie să recunoaștem uh, și să vedem. Și vă pun o întrebare foarte directă. Vreți să cooperăm pentru binele consumatorilor european și cum vreți să facem acest lucru. Dacă ne gândim doar uh, la protecția pieței naționale și gândim numai la nivel național, nu realizăm prea mult. Cum să le exprimăm această abordare consumatorilor noștri când ei acum fac uh, cumpărături online. Acum piața este reprezentată de uh, ecranul uh, mobilului dumneavoastră. Cum puteți spune dumneavoastră că în calitate de consumator danez sunteți complet uh, protejați? Uh, nu prea sunteți. Dacă nu faceți cumpărături decât în cadrul uh, uh țării dumneavoastră nu vă bucurați de suficiente variante de alegere și în al doilea rând e mai puțină concurență pe piață, chiar și pentru producătorii danezi și uh, cei care oferă servicii în Danemarca. Dacă nu, ei nu vor intra în competiție cu alții, sunt prea puține stimulente atunci. Și nu putem să oprim internetul, nu putem să, să punem granițe internetului care să corespundă cu granițele fiecarei țări. Așadar, vă îndemn să examinați documentul care v-a fost uh, transmis, care v-a fost uh, făcut disponibil și veți vedea informații exacte pe fiecare text în parte și pe fiecare problemă la nivel național. Dar dați-mi voie să fiu cât se poate de sinceră. Nu vă pot promite că fiecare uh, bucățică din acest text, fiecare uh, componentă a acestui text îmbunătățește protecția consumatorului în Danemarca. Trebuie să avem o abordare de tip costuri și beneficii, pentru că așa se face uh, o reglementare și în mod deliberat uh, am uh, această abordare, dar nu mă gândesc numai la consumatori, mă gândesc și la antre- antreprenori, pentru că dacă reducem uh, uh birocrația cu 97% prin intermediul acestei directive, atunci evident consumatorii vor beneficia. Vedem, încercăm să vedem cum putem să creștem uh, dezvoltarea și avem 8% sau 9% uh, comerț transfrontalier. Imaginați-vă uh, că uh, crește încrederea și crește și uh, uh, comerțul transfrontalier cu 2 sau 3 sau 4 sau 5% în următorii ani. Asta va aduce la o cerere mai mare și la o revigorare a piețelor, dar încă o dată vă înțeleg preocuparea și vă rog să examinați cu atenție Eh, tabelele. În mod normal, Comisia nu este obligată să ofere aceste studii comparative. Consiliul este cel care trebuie să facă astfel de comparații și să dea răspunsurile. Dar eu și echipa mea suntem dedicați ideii de a oferi cât mai multe informații și cât mai multe tabele comparative posibil. Apoi, în eh, ce privește împrumuturile acestea eh, mici, e o întrebare foarte interesantă. Acum doi ani cred că am avut o experiență foarte interesantă. Am făcut un fel de competiție în ce privește cel mai bun proiect privind uh, conștientizarea consumatorului și a câștigat uh, Organizația de Protecție a Consumatorului din Suedia pe o campanie uh, referitoare la aceste împrumuturi prin SMS. Deci nu pot decât să vă încurajez să folosiți cele mai bune practici în acest domeniu. Aceste împrumuturi pe care le poți primi prin SMS, Uh, sunt o practică găsită în uh, Finlanda, Suedia, Estonia și din ce în ce mai mult se dezvoltă spre statele baltice. Deci aș vrea să spun foarte clar că în cazuri similare, atât cerințele uh, privind directiva creditelor de consum, cât și directiva privind serviciile financiare trebuie să se aplice. Deci avem legislație, haideți să o aplicăm și să vedem dacă există vreo buclă, vreo pată albă Domnului Roșfor, uh, vreau și eu să vă felicit pentru excelenta noastră carte uh, despre consumatori. Vreau de asemenea să mă folosesc de această ocazie uh, pentru a vorbi despre raportul între beneficiile consumatorilor și costurile pentru firme. Eu cred că armonizarea completă va realiza un bun echilibru. Numai dacă ai uh, reguli comune, atunci Comisia și Parlamentul uh, pot uh, să se angajeze într-o campanie la nivel european de dezvoltarea uh, conștiinței, conștiinței consumatorilor. Altminteri, nu poate Comisia să explice drepturile din Finlanda, după aceea drepturile din Danemarca, drepturile din Franța și așa mai departe. Uh, chiar dacă am uh, încălca oarecum, uh, fără să încălcăm oarecum subsidiaritatea și independența fiecărei țări. În ce privește acțiunile colective, vreau să spun și mai clar că ceea ce facem noi este diferit de activitatea uh, DG Competition. Direcția Generală pentru Concurență, așadar, se uh, ocupă de încălcarea legislației antitrust Uh, care ar avea uh, drept potențiale victime consumatorii sau IMM-urile. Dar noi nu ne ocupăm de asta. Noi ne ocupăm de acțiunile uh, compensatoare. Deci noi ne asigurăm că o persoană care a suferit o pagubă primește înapoi în integralitatea sa valoarea acestei pagube într-un mod colectiv. Dar dacă nu mă ajutați noastră ca să explicați, de exemplu, în Franța ce obțin consumatorii din această directivă și vă concentrați numai pe o problemă care ar putea ridica anumite îngrijorări, atunci lucrurile nu vor funcționa. Deci trebuie să avem o imagine de ansamblu, pentru că altminteri nu vom avea o piață comună pentru cetățenii europeni, nu una reală. Președintele, mulțumesc foarte mult. Îmi dau seama că sunteți foarte presată de timp, așadar o să rog următorii vorbitori să fie cât mai conciși în întrebările lor. Am pe listă pe doamna Canieti, domnul Tarabella și doamna Rapti. Doamna Canieti, vă rog să începeți. Și apropo, de asemenea vreau să vă urez bun venit în calitate de nou membru. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi letonă în limba mea maternă. Doamnă comisar, aș dori să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru acest raport foarte clar. Aș dori să ridic două probleme care sunt foarte importante pentru mine. Eu sunt nou membru în această comisie. Și revenind la situația din Letonia, trebuie să spun că adesea m-am întâlnit cu organizațiile consumatorilor, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri și nu văd cum ar putea fi posibil să se ajungă la un compromis între aceste două uh, categoric cu opinii divergente. Pentru că fiecare consideră că are anumite drepturi uh, și că deține și uh, punctul de vedere valabil. Așadar, cum vedeți dumneavoastră posibilitatea de a uh, aduce împreună aceste două părți? Și un alt comentariu acum. Letonia în acest moment se află în situații economice dificile, într-o criză economică adâncă iar uh, când vine vorba de protecția consumatorului, acest uh, capitol este privit uh, ca un lux. Bugetul a fost redus cu 30% în țara noastră. În Letonia nu avem organizații non-guvernamentale care să protejeze drepturile consumatorilor. Dacă acest centru pentru uh, protejarea drepturilor consumatorilor își va pierde uh, din capacitate, atunci uh, oamenii nu vor mai uh, cunoaște nimic în legătură cu um, protecția consumatorilor în Letonia. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru că faceți apel la Parlamentul European și din câte înțeleg și Comisia se va implica în sensibilizarea publicului din statele membre, astfel încât sensibilizarea publicului să fie sporită, mai ales în statele în care aceasta lipsește. Mulțumesc foarte mult. Uh, doamna Arabela are cuvântul. Arabela. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamnă comisar, uh, în ceea ce privește piața unică, aceasta nu poate fi aceasta nu poate funcționa câtă vreme există disparități între uh, piețele naționale. S-a publicat uh, un raport uh, vis-a-vis de tarifele vamale săptămâna trecută și domnul Carol Vamirmov, acum 28 de ani, ajungea exact la concluziile acestui raport de săptămâna trecută. S-au făcut așadar foarte multe studii în multe domenii, studii interesante care merită uh, publicate și acestea creează dorința uh, consumatorilor de a se schimba anumite lucruri care astăzi nu funcționează. Uh, și trebuie să răspundem acestei dorințe. Vorbim despre state membre, despre reguli deja existente și pot să vă dau și exemple pentru că vorbim despre consumatori adesea. Și putem vorbi despre problematica rooming E vorba despre um, roaming, de fapt, despre tarifele care diferă în statele membre uh, și această problemă trebuie pur și simplu rezolvată. Doamnă comisar, um, sper că vom avea ocazia să lucrăm împreună uh, și că după ce um, vom face studii, uh, vom putea rezolva până la urmă și problema consumatorilor, probleme care apar în aceste uh, studii, probleme identificate chiar în aceste studii. Mulțumesc. Doamna Repti are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă Cuneva. Aș dori să vă urez bun uh, venit. Eu uh, apreciez mult activitatea dumneavoastră și vin din Grecia, unde avem cu adevărat probleme. Dumneavoastră vă referați a drepturile consumatorului anterior însă consumatorii nu își cunosc drepturile, nici măcar comercianții. Însă băncile își cunosc uh, drepturile, cunosc și drepturile consumatorilor, deși pretind că nu e, nu e așa. Nu știu dacă asta se întâmplă cu acordul uh, managementului băncilor sau nu. Uh, Anul trecut, 17 bănci în Grecia ar trebui să plătească amenzi de 10 miliarde de euro datorită acestor practici, însă acestea încă există. Însă noi nu trebuie să ne gândim doar la prezent, ci și la viitor. Deja uh, l-am reconfirmat pe domnul Barroso în poziția de președinte al viitoarei comisii și mie mi se pare că uh, există o anumită diferență între uh, ceea ce a afirmat uh, uh, în fața grupului socialist domnul Barroso, în cadrul Parlamentului European, și ceea ce a afirmat cu alte ocazii, și anume că autoritățile statelor membre pur și simplu nu cooperează. Pe 22 septembrie, dumneavoastră spuneați, și vă citez, avem nevoie să dezvoltăm uh, un efort uh, comun pentru a găsi un cadru pentru standarde speciale care să informeze consumatorii în legătură cu normele care trebuie să fie respectate uh, de către um, bănci. Și aceste norme trebuie să fie impuse de către toate autoritățile competente. Și de aici întrebarea mea, cât de optimistă sunteți dumneavoastră uh, când vine vorba despre viitoarea comisie și având în vedere ceea ce ne-a spus uh, uh, deja domnul Barroso, cât de optimistă sunteți uh, în legătură cu punerea în practică a acestor uh, promisiuni? Doamna comisar, aveți cuvântul. Cred că va fi greu să plec din sânul dumneavoastră acum când întrebările devin din ce în ce mai interesante, pentru că e atât de bine să discutăm pe probleme concrete. Așadar, pentru doamna Tanieti. Campania uh, de sensibilizare a cetățenilor Uniunii poate fi făcută la nivelul Uniunii Europene doar dacă avem aceleași drepturi. Altfel, uh, Comisia ar avea proiecte concentrate doar pe noile uh, state membre, pentru că știți mai bine decât mine, noi finanțăm campanii de conștientizare. Și finanțarea pentru aceste campanii vine mai ales din partea uh, Comisiei. Eu sunt familiarizată cu situația din uh, țara dumneavoastră pentru că am vizitat această țară și am discutat cu organizațiile uh, pentru protecția consumatorului din această țară. Dar noi suntem gata să susținem uh, o abordare mai omogenă și să consolidăm uh, mișcările consumatorilor. Știu că aceasta este o problemă, însă nu putem uh, să fim încă și mai uh, binevoitori și să uh, stimulăm încă și mai mult uh, organizațiile consumatorilor pentru a coopera. Aș dori să invit și organizațiile pentru protecția consumatorilor să participe la întâlniri cu noi pentru a ne împărtăși propriile opinii și pentru a încerca să ne ajute. Așadar, cred că până la urmă nu vorbim despre un lux uh, când vine vorba de uh, a da atenție drepturilor uh, consumatorilor, ci din contră. Atunci când traversăm perioade dificile, atunci când încrederea noastră în piață este chiar miza, putem stimula sensibilizarea consumatorilor. Comisia nu poate da bani tuturor statelor membre, conform bugetului, ci poate aloca mai mulți bani exact pentru campanie de sensibilizare. În ceea ce privește graficul de realizări al pieței unice, e bine, aici se compară uh, sumele uh, alocate de fiecare stat membru uh, protecției consumatorilor avem 500 de milioane de uh, inspectori ai pieței, iar dacă aceștia sunt uh, bine uh, educați, pot să reducă cheltuiala publică. Dacă îi uh, conștientizăm cu privire la anumite uh, probleme existente. E bine, astfel putem uh, forța uh, guvernele să facă mai mult și să aloce mai multe fonduri pentru consumatori. Vă mulțumesc că l-ați uh, menționat pe Carvan Mil. E o onoare pentru mine că l-am uh, putut uh, cunoaște. Și faptul că i-ați menționat numele în legătură cu protecția consumatorului deja e o onoare pentru mine. În ceea ce privește această problemă pe care ați ridicat-o, da, Punerea în aplicare este o prerogativă a statelor membre, însă în același timp există o obligație, conform tratatului, și pentru noi. Uh, și mai mult decât atât, punerea în aplicare nu se oprește la granițele statelor membre. Există nevoie de cooperare între autoritățile naționale pentru punere în aplicare, iar Comisia uh, trebuie să susțină statele membre în efortul lor de implementare pentru a uh, da o dimensiune implementării. Cred că în acest moment, uh, când discutăm uh, chestiuni legate de reglementare, uh, e bine, facem lucrurile chiar la timp, pentru că putem da substanță acțiunilor reglementatorilor. Vă dau un exemplu acum din Germania, dintr-un studiu făcut de Germania, nu de către noi. Există în Germania un comerciant, o văduvă care a un cumpărător care a păgubit până acum 25 de bănci. Cumpărător care a primit în, de la 25, în, a mers la 25 de bănci, în, a funcționat ca un mystery shopper și în 24 de cazuri a primit informații greșite și uh, eronate. Deci iată un exemplu concret uh, pe care îl putem folosi pentru a face o legislație mai bună. Și acum este momentul. Apoi vreau să vă mulțumesc uh, pentru întrebarea uh, legată de aceste 17 bănci. Știu situația. Apropo, Italia se are o activitate foarte bună în ce privește reglementarea tonurilor de apel. Și cred că e un exemplu de urmat și pe care îl putem folosi. Acum, în ce privește rezultatele de piață pentru consumatori în contextul acelor verificări de care vorbeam? Intenționăm să publicăm linii directoare privind practicile comerciale incorrecte, care se vor uh, ocupa și de serviciile financiare. M-am întâlnit cu Asociația Bancară din țara noastră acum un an și jumătate și încă de atunci ei trăgeau semnale de alarmă în legătură cu aceste vânzări uh, agresive prin care se presează consumatorii. Dar există legislație comunitară. Trebuie implementată și respectat. Trebuie implementat și respectat lucrurile pe care le-ați votat dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Uh, cred că mai, mai puteți rămâne pentru câteva întrebări. Mai am încă șapte oameni pe listă. Deci, din nou, vă rog să fiți foarte succinți și să puneți întrebări foarte uh, țintite. Următoare întrebări, doamna Stile, domnul Bilen și doamna Vaile. Vă rog, doamna Stile. Okay. Well, in which case, Mrs. Corazza built, then we'll take your place. Thank you very much. Thank you, Mr. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumim, doamnei comisar. Ne bucurăm că uh, sunteți uh, aici. În ceea ce privește directiva pentru protecția consumatorului, uh, Înțeleg chestiune legate de armonizare, însă uh, există probleme legate de uh, perioada de reflecție de 45 de uh, zile care există în Marea Britanie. Există această perioadă conform noi directive, este redusă și aici am putea avea probleme. Mm, chiar la știre de dimineață a existat o problemă cu Marks and Spencer care și-a redus perioada de garanție de la 90 de zile la 35 de zile și 35 de uh, zile reprezintă o perioadă bună, însă când lucrurile se schimbă, oamenii reacționează și cred că trebuie să uh, fim conștienți de acest uh, lucru. În ceea ce privește um, călătorile cu avionul și acolo mai trebuie făcute progrese. Mai sunt și alte chestiuni legate de agențiile de turism care pun probleme. Și trebuie să ne gândim la toate acestea. Mulțumim, domnule comisar. Domnule Bilen, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Voi continua în poloneză. Mulțumim mult, doamnă comisar, pentru activitatea dumneavoastră depusă până acum. Sper că veți putea continua exact în aceeași manieră. Vă mulțumesc că, că ați uh, soluționat uh, problema uh, controversată a publicității pe internet. Vreau să vă reamintesc că de faptul că aceste tehnici se bazează pe uh, strângerea de informații în legătură cu comportamentul uh, și profilul clienților. Uh, și profilurile acestora sunt create fără, fără ca acești clienți să aibă cunoștință de acest lucru. Această tehnică pur și simplu încalcă dreptul la intimitate și confidențialitatea corespondenței precum și normele legate de protecția datelor cu caracter privat. Doamna comisar a primit uh, informații în legătură cu toate aceste subiecte și aș vrea să știu dacă ar trebui să fim protejați uh, când avem de face cu asemenea situații. Veți include aceste uh, chestiuni uh, și în activitatea uh, noastră viitoare. Uh, chiar și Congresul American se gândește să revizuiască legile în legătură cu acest domeniu și mă gândeam dacă și dumneavoastră aveți această intenție. Doamna Corața Bild, uh, mulțumim, uh, doamnă uh, comisar, pentru că încercați să ridicați standardele pentru protecția consumatorilor. Putem facilita piața internă prin a oferi mai multă transparență, mai multă concurență, mai multe drepturi pentru consumatori, care până la urmă vor fi în beneficiul tuturor. Ministrul suedez pentru protecția consumatorului a subliniat uh, importanța de a ajunge cât se poate de repede la un set de norme comune. Uh, dânsa era uh, încrezătoare că anumite probleme ridicate și aici de colegii din Danemarca, din Suedia, din Franța, legate de standarde înalte de protecție a consumatorilor ar putea fi rezolvate și standardele ar putea fi atinse. În întâlnirii noastră cu comunitatea de afaceri din Europa, bănuiesc că v-ați dat seama că există anumit scepticism în raport cu propunerea dumneavoastră. Uh, ce v-au spus reprezentanții mediului de afaceri? Ce le-ați spus dumneavoastră în ceea ce privește posibilitatea de a armoniza uh, standardele înalte de protecție a uh, consumatorului cu dinamismul necesar întreprinderilor? Mulțumesc! Doamna comisar, aveți cuvântul. Încep cu doamna Stiller. Și pentru a răspunde îngrijorării Regatului Unit, trebuie să spun că noi nu ne ocupăm și de garanțiile comerciale. Întreprinderile vor putea să concureze în ceea ce privește ofertele lor comerciale și de acum înainte și vor putea trece dincolo de uh, cerințele uh, cerde. În ceea ce privește companiile aeriene. După ce am lucrat împreună toate autoritățile un an și uh, jumătate, am uh, soluționat 85% din problemele de pe piață. Nu pot să arăt acum cu degetul, însă au existat uh, foarte puține state suficient de curajoase să numească în mod explicit companiile care dezamăgesc consumatorii și lasă aceste idei uh, pentru reflexia dumneavoastră ulterioară. Când vine vorba de uh, eșecuri, de ce să nu împărtășim uh, informațiile? Când avem internet la dispoziție, când avem plângeri din partea consumatorilor, când avem plângeri venite din partea milioane de consumatori, de ce să nu ne folosim de aceste informații? În ceea ce privește Uh, city Guides nu pot să facă uh, nimic. Am discutat cu miniștrii timp de trei ani de zile. Am uh, scris scrisori organizațiilor consumatorilor. Ei bine, aceste aspecte nu vizează direct consumatorii, ci relația între întreprinderi. Deja primesc plângeri în legătură cu acest subiect, oamenii se bazează pe eforturile noastre, eu am discutat și cu Comisia pentru Petiții și, sincer, vă spun, nu pot să merg mai departe. Sensibilizarea poate este singurul uh, aspect pe care l-aș putea oferi la acest moment. În ceea ce privește um, cele spuse domnul Bielan, uh, țintirea comportamentului uh, consumatorilor, ei bine, pot să vă spun că a existat o misiune în Statele Unite care să studieze acest subiect chiar săptămâna trecută și s-a lansat o consultare publică în ceea ce privește uh, elaborarea de profiluri și această, aceste campanii țintite și, uh, sincer, uh, cred că avem nevoie de un an la dispoziție pentru a discuta aceste chestiuni, pentru a le analiza, pentru că apoi să putem veni cu o propunere. În ceea ce privea, privește întrebarea doamnei Curație Bill, ca rezultat al CDR pot să vă spun că în Suedia consumatorii beneficiază de uh, oferte mai competitive din străinătate. Însă uh, țintim același nivel de protecție pentru cetățenii suedezi când călătoresc în statele uh, membre ale Uniunii Europene. și ne interesează și modul în care reacționează uh, comercianții. V-ați referit la Suedia, însă situația este la fel peste tot. În uh, studiul nostru de impact, rese clar faptul că dacă sunteți o întreprindere mare sau mică, nu contează, trebuie să investiți mai mult de 2000 de euro, de fapt mai mult de 2170 de Deci mai mult de 2000 de euro dacă uh, vreți să uh, fiți uh, conștienți de drepturile consumatorilor. Conform acestei directive, suma va fi mai mică de 2000 de euro. De aceea nu pot să mă plâng când vine vorba de uh, sprijinul oferit de uh, comercianți. sunt uh, norme ale comunităților de afaceri care sunt respectate la acest moment, însă vom mai vedea cum vom putea ajunge la un echilibru. Putem negocia și renegocia până când ajungem la echilibrul dorit. Însă, fără dumneavoastră, această sarcină nu ar fi uh, ușor de uh, atins și uh, procesul nu s-ar desfășura uh, deloc repede. Mulțumesc. Mai avem uh, trei persoane pe listă, doi s-au înscris, două persoane s-au înscris pe târziu, nu putem să le dăm uh, cuvântul. Vă rog să fiți foarte succinți. Domnul Corea, domnul Bușoi și domnul Brighin. Deci, domnul Corea. Otimă uh, prezentação. Uh, Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru această prezentare extraordinară. Bineînțeles, nu ați putut distruge to- tot scepticismul nostru, nu ați putut uh, distruge toate problemele prezentate de diferite asociații ale consumatorilor, etc. Doamna comisar ne spune că se va, va lupta pentru atingerea tuturor acestor obiective. Da, în mod normal. Uh, cu toții ne dorim o întărire a protecției consumatorilor, însă argumentele care ne-au fost prezentate se bazează foarte mult pe supoziție. Doamna doamna uh, comisară spunea, cred că, cred că. Există un tabel aici, chiar mai multe, dar nu se spune cam nimic clar. După părerea mea, ar trebui să punem accent uh, mai mare pe strategia legislativă. Știm cu toții că e mult mai ușor să scădem nivelul de protecție decât să îl ridicăm în, la un alt moment dat, în momentul în care ne dăm seama că actele legislative nu sunt suficient de stricte. Deci ce ne dorim noi acum? Să scădem nivelul de protecție și mai apoi să-l creștem uh, cândva în viitor, situația asta, abordarea asta este mult, mai, mult prea complicată. Doamna comisar, de asemenea, spunea că își dorește o abordare cât se poate de inteligentă și nu vrea să aplice o metodă de uh, metodă Frankenstein. Dar o astfel de metodă uh, care constă în uh, pe, uh, crearea unui întreg dintr-o serie de bucăți luate de aici uh, și dincolo, există deja pe piața europeană, pentru că asta este piața europeană, nu? Conține o serie de elemente specifice, specifice diferitor regiuni. Consider că diversitatea este deosebit de importantă la nivel european. Domnul Bușoi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să o felicit pe doamna comisar Cuneva pentru uh, toate acțiunile pe care le-a organizat în trecut. Se urez mult succes pentru viitorul apropiat. Uh, acțiunile pe care le-a organizat au fost printre cele mai bine receptate de către uh, cetățenii europeni. Nu mai de mult de săptămâna trecută, raportul privind serviciile financiare pentru consumatori, cel puțin în țara mea, în România, a avut un impact foarte, foarte pozitiv, pentru că am văzut că în multe țări ale Uniunii Europene, din păcate, atunci când vorbim de servicii financiare sau de servicii ale băncilor oferite populației, uh, de multe ori întâlnim transparență foarte puțină, costuri mari, lucruri care trebuie remediate. Vreau să vă întreb dacă, în afară de chestiunile strict legate de a monitoriza și de a face o radiografie a situației, dacă există și măsuri concrete pe care Comisia Europeană le propune vis-a-vis -vis de aceste chestiuni de serviciile financiare. Și în al doilea rând, foarte scurt, vreau să vă întreb dacă aveți în vedere ca în viitor să realizați un raport asemănător despre situația privind malpraxisul apărarea cetățenilor împotriva greșelilor medicale, pentru că eu cred că atunci când vorbim de malpraxis, uh, e mai degrabă o chestiune legată de protecția consumatorilor și mai puțin o chestiune legată de sănătate. Vă mulțumesc mult și vă urez succes. Mr. Trantafilidis. Domnul Trantafilidis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, doamnei comisar pentru prezentare și aș vrea să mă refer la un lucru pe care l-a spus în ce privește îmbunătățirea pieței uh, interne prin intermediul directivei serviciilor. S-a, făcut, s-a cerut un studiu de impact uh, de la statele membre. Totuși, nu sunt inclus și parametrii sociali. Și noi nu suntem de acord cu asta, pentru că uh, există o legătură clară cu legislația muncii. Comisia Europeană, în studiul său de impact uh, pentru această directivă, trebuie să ia în considerare și implicațiile sociale. Și asta se poate face în consultare cu partenerii sociali. Ce măsuri intenționați să luați în acest sens, domnule comisar? Thank you very much. Uh, Președintele, mulțumesc, uh, dragi colegi. Doamna comisar va răspunde la aceste ultime trei intervenții. Doamna comisar, uh, domnule Correa de Campos, tabelul comparativ e foarte util pentru a clarifica lucrurile în ce privește drepturile consumatorilor. CRD-ul va updata și va raționaliza cele patru directive existente, așa cum a stipulat uh, fostul Parlament și va face mai ușor pentru ca uh, întreprinderile să vândă transfrontalier și uh, va face mediul mai predictibil atât pentru consumatori cât și pentru afaceri. Și pentru că ați pus o întrebare foarte legată de politicile noastre. Nu vă cer să credeți fără să cercetați, chiar din potriva. Și voi continua să am această abordare. Însă singurul lucru pe care îl cer este să avem uh, mintea deschisă să gândim la scară mai mare și să ne gândim ce se va întâmpla pe această piață digitală. Ce se va întâmpla dacă nu ne ocupăm de această problemă pe această directivă care este orientată spre consumator, dacă nu ne gândim și la uh, întreprinzători, la întreprinderi, pentru că sunt uh, cele două fețe ale aceleași monede. Și de aceea Acum e o problemă foarte importantă și trebuie să luăm o decizie foarte importantă. Cum creăm o piață care este la fel de uh, prietenoasă și față de ambele părți? Recent am vorbit cu uh, întreprinzătorii despre această directivă și întotdeauna am ambele fațete ale problemei în minte, pentru că până la urmă dacă sufocăm uh, întreprinzătorii, dacă îi facem să uh, Uh, se prăbușească sub greutatea reglementărilor, atunci asta va avea și asupra consumatorilor un impact negativ. Deci vom continua să discutăm și să oferim informații și să ne consultăm cu dumneavoastră pe fiecare punct în parte pentru a vă convinge că acesta este uh, modul în care putem uh, face față provocărilor viitorului. Apoi începește întrebarea domnului Bușoi, referitor la serviciile uh, de sănătate. Uh, tabela consumatorului este foarte utilă pentru o analiză. De aceea am uh, făcut această analiză în ce privește băncile, transporturile și energia. Serviciile medicale sunt ceva mai speciale. De fapt, avem un comisar care este responsabil în mod special de problema sănătății și domnia sa face o treabă excelentă. Însă Mm, și eu cred că semnalul de alarmă pe care îl trageți este foarte corect și voi face o evaluare să vedem de unde avem cele mai multe plângeri. Apropo, acesta e unul dintre beneficiile potențiale ale acestei directive. Visez la momentul la care vom avea un sistem de uh, administrare a plângerilor Uh, care să ducă după aceea la inițiative legislative. Deci ca să avem un impact asupra nevoilor reale ale cetățenilor, să vedem prin intermediul acestor plângeri unde dă greș piața, unde nu funcționează piața și unde să o facem să funcționeze mai bine. Și apoi, ultima întrebare uh, în ce privește uh, directiva privind consum, drepturile consumatorilor. Am făcut o evaluare de impact, incluzând și impactul social. Impactul acesta va fi pozitiv, pentru că uh, consumatorii vor beneficia de uh, deblocările pieței interne și de prețuri mai bune și de calitate mai bună. Cred că asta, pe asta trebuie să uh, bazăm piața noastră internă. Ea să devină mai centrată pe om. Uh, am început cu mediul de afaceri și acum este momentul să ne întoarcem privirile spre cetățeni, spre consumatori, pentru că acesta este noul nivel. Și dacă avem o economie participativă, atunci putem uh, schimba lucrurile. Deci cred că aceasta este ultima întrebare. Pot să mulțumesc tuturor. Aș vrea așadar, uh, odată ce am răspuns la aceste ultime trei întrebări, aș vrea să mulțumesc foarte mult uh, tuturor membrilor, pentru că a fost o discuție foarte interesantă și care m-a inspirat. Sper că n-am dat răspunsuri prea lungi. Dar, pe de altă parte, aș dori să mai avem ocazia să ne reîntâlnim și să discutăm uh, și încă o dată, oricând uh, uh, îmi spuneți că sunteți interesat să discutăm această directivă, voi veni să o discutăm împreună. Vă mulțumesc. Președintele, domnule comisar, Cred că aceste aplauze spontane arată aprecierea pe care o acordăm uh, faptului că ați venit aici și de asemenea și angajamentului puternic pe care l aveți față de aceste probleme. Am avut 16 colegi care au pus întrebări, ați uh, răspuns uh, în profunzime la toate. Cred că începește directiva privind drepturile consumatorului, care e de fapt prioritatea noastră numărul 1 astăzi și mâine de asemenea Vă rog să faceți liniște în sală și să arătăm respectul cuvenit, domnule comisar. Mâine după amiază la ora 3, de la 3 la ora 6.30 vom avea o discuție aprofundată asupra directivei privind drepturile consumatorului. O discuție împreună cu echipa dumneavoastră pe multe dintre aceste subiecte. Deci sunt sigur că mulți colegi vor fi aici, vor participa la această dezbatere moderată de Andreea Schwab de asemenea, am uh, fost de acord astăzi, doamnă comisar, să avem un raport din proprie inițiativă asupra uh, tabelului privind uh, consumatorul uh, și vom continua să colaborăm îndeaproape cu dumneavoastră și cu echipa noastră. Vă mulțumesc pentru toată activitatea și cred că vom avea ocazia să vă mai primim la comisie odată până la sfârșitul acestui mandat și probabil și în viitor. Uh, domnule coleg, este o problemă uh, de procedură? Vroiam doar să fac o propunere, spune doamna Rapti. Sunt foarte bucuroasă și am nevoie să uh, spun următoarele. Doamna comisar a spus de multe ori, cred, consider că dar a spus la un moment dat că uh, visează la o anumită situație, să se ajungă la o anumită situație și în momentul în care un comisar folosește cuvântul la visa, atunci și noi cetățenii putem să continuăm să sperăm. Vă mulțumesc. Thank you very much. Well, maybe um, we will have more dream. Mulțumim uh, foarte mult. Când veți veni la audierea comisarilor, uh, Uh, puteți uh, să puneți întrebări despre visul, visele celuilalt comisar sau viitorului comisar sau oricărui alt comisar. O putem lăsa acum pe doamna Cuneva să plece. Cei care doresc să uh, plece pot să o facă acum, deci luăm o scurtă, scurtă pauză. Mulțumim încă o dată, doamnă comisar. Uh, um, Îmi cer scuze, doamnelor și domnilor, haideți să reluăm ședința. Vă rog să luați loc pentru ultima parte a acestei reuniuni. Înainte să trecem la următorul punct, uh, foarte important legat de combaterea întârzierii efectorii plăților. Uh, am câteva comentarii de făcut. N-am făcut niciun fel de anunț când a sosit doamna Cuneva pentru că am început destul de târziu Doream uh, mai întâi uh, să mulțumesc uh, tuturor celor care au fost implicați într-o misiune extrem de reușită în Suedia săptămâna trecută a comisiei noastre, domnul Schwabs, doamna Hert, domnul Tarabella, domnul Lohegard, a fost cu toții acolo și am avut uh, un uh, schimb de opinii stimulant în legătură cu uh, achizițiile publice de pe piața internă, în legătură cu protecția consumatorilor și aș dori să mulțumesc mai ales echipei secretariatului Andreea Dimare, de exemplu, pentru foarte bună organizare a acestei uh, vizite care a fost extrem de reușită, mai ales uh, celor uh, noi membri, care, mai ales membrilor noi care doresc să se înscrie în asemenea misiuni. Le spun că am avut acces la organizațiile pentru protecția consumatorului, am luat prânzul cu domnul ministru însărcinat cu protecția consumatorilor, am avut un schimb de opinii extraordinar cu autoritățile autoritățile care reglementează achizițiile publice și uh, tot acest schimb uh, este uh, valoros pentru activitatea noastră. Am avut două reuniuni ale coordonatorilor recent și, um, în primul rând, vreau să vă spun că coordonatorii s-au pus de acord asupra faptului că uh, notele legate de deciziile luate vor fi circulate tuturor membrilor comisiei, uh, deci veți putea vedea uh, detaliile uh, Nu vreau să intru în mai multe detalii astăzi, însă vreau să vă spun uh, că ne-am referit în reuniunile anterioare la programul nostru de lucru, am alocat uh, raportorilor uh, rapoartele cheie, ei vor putea să-și înceapă așadar activitatea și ne-am pus de acord asupra unor avize importante din proprie inițiativă, asupra cărora comisia își va începe activitatea. Și avem trei răspunsuri la texte ale comisiei tabelul privind consumatorii, raportul Solvit și tabelul privind piața internă. Toate sunt rapoarte importante uh, care analizează obstacole uh, pe piața internă în uh, de asemenea, chestiuni legate de spațiul economic european și noile evoluții în domeniul achizițiilor publice. Cu siguranță ne vom începe în curând activitatea asupra acestor subiecte și propunem anumite delegații pentru anul viitor în uh, Spania, pe durata președinției uh, spaniole, în India, de asemenea pentru a analiza uh, siguranța produselor, mai ales și alte chestiuni legate de consumator și piața internă și o vizită într-un stat al spațiului economic european. În ceea ce privește întrebările orale, adresăm una Consiliului în legătură cu implementarea directivei uh, pentru servicii, uh, care uh, sperăm că va fi un subiect pe ordinea de zi a conferinței președinților din noiembrie. Există și o dată de transpunere, dacă mi-aduc bine aminte, este vorba de 28 decembrie pentru directiva privind serviciile. Doamna Purlin dacă vine vă aduceți aminte, a fost președinte la prima noastră reuniune pe acest subiect și dânsa va da răspunsuri uh, în legătură cu această problemă și apoi mai există o uh, întrebare legată de uh, recunoaștere reciprocă și calificările profesionale. În octombrie, pe 6, vă vom prezenta rezultatele unui studiu pe care l-am efectuat în legătură cu transpunerea directivelor privind recunoașterea reciprocă, care cauzează multe probleme statelor membre. Uh, cu siguranță sunt multe aspecte pe care ar dori să le analizeze coordonatorii. Iar în cel din urmă, sperăm că doamna Purlin va putea să ne ofere rezultatele uh, Consiliului uh, pentru competitivitate care va avea loc la începutul lui decembrie. Din păcate, dânsa nu va putea veni la o întâlnire a comisiei noastre, însă plănuim să organizăm o videoconferință cu dânsa uh, în uh, perioada uh, sesiunii plenare de la Strasburg din decembrie. Sperăm că vom avea tehnologia necesară pentru a organiza această videoconferință. Oricum, mulțumesc tuturor coordonatorilor pentru activitatea lor, pentru angajamentele luate și cred că ne așteaptă activități foarte interesante și așteptăm uh, cu toții deciziile formale. Că... Vedeți uh, că uh, vor exista multe provocări și reuniuni interesante în lunile viitoare în ceea ce privește comisia noastră. Haideți acum să trecem mai departe la cel de-al doilea schimb de opinii, pentru că unul l-am avut deja când am discutat evaluarea de impact în detaliu. E vorba despre uh, propunerea uh, Comisiei de reformare a directivei uh, privind întârzierea efectuării plăților. Îi urez bun venit doamnei Vaila, cu care am lucrat mulți ani și care a fost numită raportor din partea grupului S și D. Raportorii din umbră, doamna Henslick, din partea PPE, domnul Kreuzmann, din partea ALDE um, și mai așteptăm uh, o numire din partea verzilor, uh, cred că doamna Ruler, uh, domnul Kojiznek din partea SA și domnul Dejan pentru GUE. Sunt și și prezenți aici, mă bucur de acest lucru și acum dau cuvântul oricărui alt membru care dorește să facă comentarii în legătură cu ceea ce am spus până acum. Nu știu dacă există cineva din partea uh, Comisiei pentru Industrie sau pentru Afaceri Juridice care să ne ofere uh, părerile dumnealor. Doamna Brigman, din partea Comisiei, uh, ne-a prezentat în detaliu uh, evaluarea de impact la întâlnirile anterioare și îi urez bun venit din nou astăzi aici pentru a face comentarii. Fără să mai insist asupra altor detalii, dau cuvântul raportorului. Da, Vă mulțumesc, domnule președinte. Am fost uh, numită uh, raportoare cu vreo patru ore în urmă, însă deja am primit o mulțime de mail-uri din partea asociațiilor care au uh, idei cât se poate de diferite. Însă, mai întâi de toate, dați-mi voie să vă spun că mi-amintesc de prima discuție pe care am purtat-o cu privire la această, acest act legislativ. Apăruse, apăruseră atunci o serie de întrebări pe care le-am adresat comisiei. Nu am primit uh, răspunsuri la toate aceste întrebări, probabil le vom primi uh, în curând, însă comisia ne-a spus de la bun început că ne va sprijini în dorința noastră de a transforma această, acest act legislativ într-un fel de punct de plecare în ceea ce privește combaterea biro, birocrației. De asemenea, uh, acesta reprezintă, acest act legislativ reprezintă tocmai un, uh, un ajutor oferit uh, companiilor mici și mijlocii din uh, întreaga Uniune Europe- Europeană prin toate aceste, aceste prevederi uh, finanțarea de care au nevoie companiile mici și mijlocii va fi garantată. Mă refer în special la companiile mici care se confruntă cu cele mai mari probleme, problemele legate de lichidități. Există o serie de firme care, datorită sau din cauza tocmai întârzierilor în ceea ce privește achitarea facturilor, se uh, Uh, ajung chiar la faliment, iar uh, aceste termene de plată sau întârzieri uh, diferă în funcție de fiecare stat în parte. În ceea ce privește plățile achitate de către autoritățile publice, dați-mi voie să vă spun că nu înțelegem de ce aceste sancțiuni specifice sau care vor fi uh, aplicate în cazul în care autoritățile publice nu achită uh, sumele datorate la timp, Uh, nu s-ar aplica la rândul lor și asupra partenerilor privați. Deci nu înțeleg de ce avem această diferență între aplicarea sancțiunilor. Uh, trebuie să, să ne implicăm în dreptul contractual în general, nu doar în ceea ce privește contractele încheiate între autorități publice și, uh, și companii Uh, trebuie să ne gândim că, da, problemele legate de întârzierea plăților se regăsesc de multe ori în, uh, în momentul în care vorbim despre relații contractuale între autorități publice și companii, însă aceste datorii nu sunt cele mai mari. Tocmai de aceea cred că sancțiunile ar trebui să fie lărgită. În ceea ce privește um, calendarul pe care vreau să vi-l propun, dați-mi voie să spun următoarele lucruri. lucruri. Da, îmi dau seama că toți colegii sunt cât se poate de implicați în aceste dezbateri dezbateri, însă dați-mi voie să o, organizăm o mică audiere pe această temă, nu una mare, poate uh, la 4 noiembrie, mie data aceasta mi-ar conveni. Până în noiembrie vom avea cu toții suficient timp la dispoziție pentru a asculta toate impresiile pe care ONG-urile și uh, diferitele asociații dor să le exprime. Dați-mi uh, voie să, să vă invit la această audiere uh, și împreună vom putea asculta toate aceste impresii ale diferiților actori. Nu va trebui să vă întâlniți separat cu fiecare actor în parte. Prima propunere de text trebuie să o facem după prima audiere, după audierea aceasta, pentru că astfel, în cadrul audierii și toate informațiile pe care le vom strânge pe parcursul audierii vor reuși să ne ajute uh, să reformulăm textul deja existent. Uh, vom uh, reuși să obținem foarte multe noi uh, informații pe care le vom include în toate amendamentele pe care dorim să le, să le propunem. Deci, prin urmare, amendamentele după după audiere și, dacă se poate, la finele uh, lunii ianuarie, începutul lunii februarie, uh, vom, vom vota acest act legislativ. Sper să depunem cu toții suficient efort pentru impunerea acestui act legislativ, pentru că să ne dăm seama că acest act legislativ este dorit, de fapt, de către companii, în primul și în primul rând. Comisia a fost, uh, a fost criticată pentru această propunere făcută. De fapt, uh, să ne amintim de unde a apărut această idee, din acel Small Business Act. Uh, nu Comisia vine cu o idee um, ieșită din comun, ci, din potriva, această această revizuire este de fapt, o, un rezultat al tuturor dorințelor exprimate de către companii. Să sperăm că la începutul lunii februarie sau la sfârșitul lunii februarie vom reuși să votăm în, în plen acest uh, text. Bineînțeles, totul depinde de noi. De la bun început am crezut că vom ajunge foarte rapid la un consens, însă observ acum că uh, această temă este una cât se poate de controversată. Vă spuneam despre numeroasele e mail pe care le-am primit deja. Uh, printre cei care mi-au scris există mulți care mă sprijină, alții care sunt întru totul, cu totul împotriva acestui act legislativ, însă pe toți îi invit la această audiere pe care doresc să, să o organizez. De asemenea, Comisia uh, trebuie să ne răspundă la toate întrebările pe care le-am, uh, le-am adresat la prima ședință Păi și pe vremea aceea și la ședința respectivă ne-am confruntat cu, cu o lipsă de timp, însă dați-mi voie să, să cer comisiei să ne ofere răspunsurile pe care ni le datorează. De ce uh, de ce uh, Comisia dorește neapărat impunerea acestor uh, sancțiuni doar în cazul contractelor încheiate între autoritățile publice și companii și nu vrea să le extindă? Aceasta ar fi una uh, dintre întrebări. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Această idee a dumneavoastră cu privire la organizarea unei audieri, cred că este una uh, foarte, foarte bună. Cel puțin aceasta este părerea noastră a tuturor. Să vedem ce uh, spun uh, raportorii din umbră. Domnul Hanslik. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Szanowne koleżanki i koledzy. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori să vă spun că propriul meu stat, ca parte din implementarea Small Business Act, a organizat întâlniri cu reprezentanții IMM-ului, am participat și eu la acestea și pot să vă spun uh, că este un document uh, așteptat deja de multă vreme și mă bucur că avem ocazia să discutăm această problemă astăzi. Dați-mi voie să mă refer la câteva aspecte și eventual să întreb anumite uh, lucruri, să pun întrebări comisiei vis-a-vis -vis de această directivă. Se pare că uh, Principala problemă, așa cum a fost uh, ea subliniată în analiza de impact, este că rata dobânzilor percepută de către uh, IMM-uri nu este una semnificativă. Nu putem uh, interveni în uh, decizia oamenilor de afaceri, evident, însă, după părerea mea, ar trebui să creăm anumite condiții care să favorizeze uh, respectarea drepturilor IMM-urilor. Un reprezentant al IMM-ului nu ar cere o dobândă pentru că costurile administrative vis-a-vis -vis de această procedură sunt mai mari decât suma datorată. Aceste chestiuni au fost subliniate în uh, uh, țara mea, pentru că la noi așa stau lucrurile. Așadar, uh, costurile de recuperare ar fi pur și simplu mai mari decât rata dobânzii. Acestea sunt problemele legate de întârzierile în efectuarea plăților. Vorbim despre un prag de 5 uh, euro și cred că uh, noua lege va fi un instrument uh, bun pentru a consolida afacerile. Însă IMM-urile încă nu cunosc noile reglementări. asociațiile oamenilor de afaceri bănuiesc că ar putea reprezenta un mediu bun pentru diseminarea acestor informații. Aș dori să pun câte întrebări acum uh, reprezentantului Comisiei. Oare Comisia vede vreo posibilitate de a sprijini acest uh, timp acest tip de activități de sensibilizare uh, adresate IMM-urilor, activități de sensibilizare în ceea ce privește rata dobânzilor. Un alt aspect care pare foarte important și care trebuie abordat este cel al armonizării termenelor de plată între uh, întreprinderile private și autoritățile publice. Un termen uh, de 30 de zile este un uh, punct de plecare adecvat și îmi dau seama că întreprinderile pot să-l uh, accepte foarte bine, însă poate vreun stat membru are uh, o cu totul altă opinie. Problema este că uh, suma forfetară de 5% percepută companiilor atunci când se solicită sancțiuni este un prag pentru care Comisia trebuie să ofere justificare. De ce vorbim despre 5%? Poate Comisia ar putea să răspundă și la această întrebare. Iar apoi, când vine vorba despre amunizarea plăților între uh, întreprinderi, e bine, aceasta este o altă chestiune și se pare că atunci când termenul de plată este inclus în contract, se ajunge la situații în care există un anume avantaj pentru întreprinderi atunci când doresc să reglementeze aceste chestiuni și cred că aici n-ar trebui să intervenim pentru că afectăm problema concurenței și competitivității. Însă aș dori să întreb uh, Comisia Europeană dacă anumite entități doresc sau nu armonizarea acestor teme de plată. În cadrul consultării europene, s-a mai pus în evidență și uh, regimul special pentru uh, întreprinderile uh, mici și foarte mici atunci când vine vorba despre întârzierea la plată. Însă, din câte mi-aduc aminte, majoritatea participanților uh, la uh, consultare, deși s-au referit la uh, necesitatea de a soluționa aceste probleme, în documentul actual nu se regăsesc mențiuni de acest gen. Am încredere că vom putea uh, reprezenta foarte bine uh, anumite IMM-uri uh, în activitatea pe care o depunem noi aici și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim deja pentru această contribuție. Dumneavoastră reprezentați un IMM din Polonia, deci sunteți calificată să desfășurați astfel de activități. O să dau cuvântul mai târziu reprezentantului Comisiei pentru a răspunde la întrebările raportului în umbră și acum îl invit pe domnul Coitzman, un alt nou membru al Comisiei, care încă n-a avut ocazie să ia cuvântul. Îl invit așadar să ia cuvântul în numele grupului liberal. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salutăm această directivă, deoarece ea oferă IMM-urilor posibilități, posibilitatea de a lupta împotriva, spre exemplu, monopolurilor. Și când spun uh, monopoluri, mă gândesc și la autoritățile publice, nu e așa? Însă, cu toate acestea, nu trebuie să sperăm uh, la prea multe. Există foarte multe companii, de asemenea și autorități publice, care plătesc la, la timp toate datoriile pe care le au. Însă, Există de asemenea și companii care nu se folosesc nici măcar de drepturile pe care le-au garantat în momentul de față când vine vorba de uh, căile de recuperare a, a banilor pe care uh, trebuie să-i încanseze. Se punea întrebarea de ce există această diferență clară între autorități publice și companii private. La autorități lucrul este cât se poate de clar, există un buget uh, din start, uh, Uh, garantat, practic, de contribuțiile oferite de către contribuabili. Dacă extindem aceste sancțiuni și la companiile private, atunci ne-am putea confrunta cu următoarea situație. În special, IMM-urile s-ar putea să aibă mari dificultăți în obținerea banilor necesari pentru achitarea nu doar a sumei daturate, ci și a uh, dobânzilor și a sancțiunilor aferente. Există, în timp ce autoritățile publice au un buget pe care îl pot folosi în orice moment pentru achitarea acestor sancțiuni, respectiv plăți. În cazul companiilor private, situația nu stă așa. Nu ne-am dorit ca aceste IMM-uri să se confrunte tocmai din cauza unor prevederi legislative cu cine știe ce situații de faliment. În ceea ce privește raportul acesta dintre companiile mici și mijlocii și companiile mari, ne dăm seama că companiile mari se află într-o situație favorizată, deoarece companiile mari sunt de cele mai multe ori capabile să-și impună practic condițiile pe care le doresc ei. Poate ar trebui să ne gândim și la această diferență existentă. Uh, Uh, în ceea ce privește uh, costurile de recuperare a sumelor datorate, ne dăm seama că aceste costuri de recuperare a fondurilor sunt identice, sunt aceleași indiferent de suma datorată uh, și care trebuie să fie recuperată. Ar putea, nu, am putea să ne gândim la un sistem de um, armonizare, să spunem, a costurilor acestora de recuperare cu costurile administrative generate de el. În ceea ce privește companiile mici și mijlocii care exportă în statele membre, această directivă este deosebit de importantă, deoarece există țări în care, conform legislației, plata trebuie să fie achitată în mai mult de 30 de zile și tocmai de aceea această armonizare trebuie să fie salutată. Mai există și discuții cu privire la amenzi, dacă aceste amenzi uh, nu ar, uh, ar uh, contraveni practic legislației în vigoare în statele noastre membre. Acest tip de amendă, bineînțeles, cred că uh, aceasta este părerea mea, uh, nu sunt neapărat expert în uh, domeniul juridic, însă aceste, aceste amenzi nu sunt identice cu toate celelalte amenzi stipulate de lege. Însă, în orice caz, dacă aceste amenzi ne garantează respectarea celor 30 de uh, zile de plată, atunci cu siguranță ele trebuie să fie um, incluse în legislație. Uh, în ceea ce privește plățile făcute, cel puțin companiile mari uh, de obicei uh, fac aceste, achi, fac aceste plăți într-o manieră automată. Din nou vorbesc despre acel buget pe care îl au la dispozi, dispoziție. Um, însă Tocmai în cazul uh, companiilor mici și mijlocii avem probleme legate de plată pentru că există acea, acea nevoie de lichiditate. Dacă compania primește suficient banii datorați de, de clienți la timp, atunci ar putea face achiziții la rândul său. Dacă nu primește acești uh, bani, cu siguranță, cu siguranță nu va putea face achizițiile pe care le uh, dorește. Cam atât uh, din partea mea, doamnelor și domnilor îi uh, salut pe toți cei care se vor ocupa de această directivă, pentru că vor avea foarte mult de lucru. Această directivă trebuie să fie uh, aplicată în toate statele membre, nu doar uh, cele care se descurcă bine în ceea ce privește, în ceea ce privește amenziile datorate și termenele de plată. Ei, există state precum România, spre exemplu, în care aceste termene de plată și uh, uh sunt mult mai lungi decât în restul Europei și, de asemenea, există entități precum uh, autoritățile publice care întârzie până la un an și jumătate înainte de achitarea sumelor uh, datorate. Deci, prin urmare, această directivă trebuie să se, aplică, să se aplice în toate statele și trebuie să beneficieze de pe urma ei, în special state, uh, IMM urile Dați-mi voie să fiu concise. Adică, în primul rând, salutăm această directivă, însă, în același timp, salut faptul că s-a, uh, spus că avem nevoie de mai mult timp la dispoziție pentru a discuta toate elementele. Uh, trebuie să ne concentrăm în special asupra detaliilor în ceea ce privește cele 30 de zile trebuie să ne asigurăm uh, că există procedurile necesare pentru oferirea tuturor docu- pentru obținerea tuturor documentelor necesare pentru efectuarea respectivei plăți. În cazul în care aceste documente nu sunt obținute la timp, uh, debitorul trebuie să aibă sau creditorul trebuie să aibă dreptul să ceară o amânare a plății. Uh, în ceea ce privește această sumă paușală sau forfetare de 5%, după părerea mea, această sumă ar trebui să fie mai degrabă o amendă decât o, sanc- uh, o sancțiune așa cum este ea prevăzută în te- textul existent. Prin urmare, îmi doresc o nouă premisă pe care să o discutăm în ceea ce privește acești 5% și cu siguranță o voi obține. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád eh, za to, že v eh, Jsem tady slyšel termín čtvrté. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur uh, să aud uh, că vom reveni pe 4 noiembrie pentru că avem nevoie de mai multe informații. Sunt de acord cu doamna Valer că această propunere introduce de fapt uh, un tratament diferit al întreprinderilor între cele care sunt furnizori pentru sectorul public și cele care nu sunt. Nu știu dacă ar trebui să extindem reglementarea și asupra sectorului privat. Dați-mi voi să mă refer la câteva aspecte într-un mod mai provocator, să spunem, uh, și voi începe prin a afirma că avem deja reglementare în acest uh, domeniu, avem modalități de impunere a plăților și avem o directivă care a devenit, care a intrat în vigoare acum 5 ani și nu cred că ar trebui să introducem uh, și mai multe reglementări. Nu ne garantează nimeni că această reglementare va funcționa mai bine. Ce nu văd în această propunere este o evaluare a impactului asupra bugetelor publice, pentru că vor exista niște costuri și propunerea ar trebui să cuantifice și aceste cheltuieli suplimentare. Și în afară de penalizări și sancțiuni, cred că această propunere uh, lasă și loc de corupție. Mi se pare o, pro- o propunere pro-corupție, care favorizează corupția. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult. Uh, așteptăm cu interes contribuțiile dumneavoastră în toate aceste zone și vom pune întrebarea și referitoare la costurile asupra bugetului. Și acum, domnul Ghion. Mulțumesc, domnule președinte, și eu o să fiu uh, succint în acest uh, stadiu al discuției. Cred că este o propunere ale cărei detalii sunt foarte importante. Am auzit comentarii de la o serie întreagă de uh, niet samenvallen, om maar een voorbeeld te noemen. Maar dergelijke complexe vragen. Am, uh, sunt detalii foarte importante și procese foarte importante. E vorba de tranzacții, data tranzacției, data facturării și așa mai departe. Uh, vom discuta um, aceste chestiuni în viitor și voi fi dornic să particip la toate acestea. O, o întrebare importantă astăzi, care mi se pare importantă astăzi și am vrea mai multe informații pe această temă de la Comisie. Dacă ne uităm la problema subsidiarității, în acest moment există o situație uh, prin, în care plățile se fac cu mai puțină ușurință. Uh, și trebuie să facem această distinție între sectorul privat și sectorul public. Eu cred că regula subsidiarității ar trebui să se aplice tranzacțiilor între afaceri, de asemenea și cred că trebuie să examinăm această chestiune pentru că ea face notă discordantă, discordantă în argumentație. Dar, cum spuneam, Uh, grupul nostru are în general o viziune mai degrabă pozitivă asupra acestei chestiuni. Președintele, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și așteptăm uh, discuții foarte interesante pentru că s-au exprimat puncte de vedere foarte variate și așa ar trebui să fie dezbaterea. Între membrii uh, o mai avem pe doamna Stile și încheiem aici lista pentru că deja suntem întârziați și ne apropiem de sfârșitul timpului alocat. Mulțumesc. Numele meu este Styler. Îmi cer scuze uh, în viitor dacă va trebui să mai dați cuvântul. Vreau să spun că o felicit pe Barbara pentru că a devenit uh, raportor. Cred că raportul uh, tău este raportul corect, abordarea ta este abordarea corectă. În ce privește tipurile de probleme, deja mă gândesc la exemplul Marii Britanii, autoritățile locale plătesc Uh, în 30 de zile cam 93% dintre facturi și uh, problema acestei uh, sume forfetare și a costurilor de recuperare pare de dreptul prohibitivă pentru unele autorități locale, care evident că plătesc la timp și în acest moment lobby-ul tinde să fie legat de faptul că această plată de 5%, acest nivel de 5% uh, nu e justificat pentru că uneori, de exemplu, facturile nu sunt trimise la adresa corectă, deci sunt probleme de genul acesta mărunte și discutam la ultima întâlnire că utilizarea noilor sisteme de plăți electronice ar fi de asemenea o chestiune pe care ar trebui să o introducem. O altă problemă aici este că multe întreprinderi din uh, Marea Britanie uh, au probleme cu plăți întârziate de la alte firme private mai degrabă decât de la sectorul public. Sigur, cred că această, această problemă este una extrem de importantă, dar trebuie să examinăm cu atenție problema și avem timpul să uh, facem o treabă cât mai, mai bună. Multe autorități publice eh, plătesc la timp și cred că această directivă le uh, arată cu degetul în mod nejustificat. Însă a, salut abordarea raportorului și sunt dornică să avem discuții în următoarea perioadă. Președintele, mulțumesc eh, foarte mult, doamnă, doamnă Style. Doamnă Style. Nu am să aminte. Ne cunoaștem de atâta vreme, dar vă spun întotdeauna pe numele mic și de aceea. În viitor o să pronunț corect. Doamna Brigland, din partea Comisiei, uh, vă rog să reacționați pe câteva uh, puncte exprimate. Sigur, vom avea și alte ocazii de dezbatere și după aceea o să dau cuvântul din nou doamnei Vale pentru a uh, rezuma și vom mai discuta puțin calendarul, dar mai întâi reprezentantul Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult uh, tuturor persoanelor care s-au exprimat uh, asupra propunerii noastre. Uh, Comisia este de acord în ce privește importanța analizării în detaliu acestei propuneri legislative. Trebuie folosit tot timpul necesar și de aceea ne bucurăm să putem participa de asemenea la mini-audierea pe care doamna Weiler propune să o organizăm pe 4 noiembrie și suntem la dispoziția doamnei Weiler și a celorlalți raportori din umbră pentru a contribui într-un mod foarte concret la rezolvarea tuturor problemelor care au fost ridicate și care vor fi rezolvate în cadrul acestei mini-audieri. S-au uh, ridicat o serie întreagă de probleme. Cred că trebuie să ne întoarcem la ce s-a prezentat în cadrul studiului de impact, pentru că deja acolo se dau foarte multe răspunsuri la întrebările care au fost puse. Dați-mi să încep cu întrebarea pusă de unul dintre membri și anume importanța comunicării avantajelor și drepturilor conferite de legislația europeană întreprinderilor mici și mijlocii în ce privește uh, posibilitatea ca acestea să obțină uh, dobândă de întârziere. Și cred că uh, Comisia a folosit oportunitatea de a organiza campanii de informare, mai ales prin intermediul Enterprise European Network, deci avem rețele de susținere și de ajutor pentru IMM-uri și tema aceasta a plăților întârziate este una extrem de importantă pentru IMM-uri, așadar avem mijloace la dispoziție, toate mijloacele la dispoziție pentru a difuza realmente, pentru a disemina toate informațiile utile IMM-urilor într-un mod foarte direct prin intermediul rețelelor noastre, astfel încât aceste informații să ajungă la cei care au nevoie uh, de ele în toate țările Uniunii. Deci pe această chestiune ce s-ar mai putea toate, toate măsurile care pot susține IMM-urile sunt uh, fezabile. S-a spus că această propunere va fi realmente utilă pentru IMM-uri și că ar putea figura în uh, Small Business Act. Uh, întrebarea este dacă se poate face ceva special pentru micro-întreprinderi E o întrebare la care ne-am gândit și am examinat uh, cu grijă acest subiect. A fost chiar obiectul unei întrebări specifice uh, care a fost pusă în cadrul consultării noastre publice și ați văzut în studiul de impact un tabel, tabelul 223, unde se regăsește exact opinia întreprinderilor care au fost consultate, și anume dacă trebuie făcut ceva specific, și în fine s-a constatat că nu era foarte convingătoare ideea că trebuie făcut ceva în special pentru micro-întreprinderi, în plus față de măsurile luate în general pentru întreprinderi, pentru IMM-uri. Deci am, uh, uh, am avut grijă să examinăm această problemă în particular, în special. Apoi, întrebarea referitoare la diferen, tratamentul diferențiat uh, în ce privește relațiile comerciale private sau cele cu autoritățile publice. Aici e o problemă majoră. Am reținut uh, ideea importanței păstrării principiului libertății contractuale, care este un principiu de bază în dreptul contractual și am uh, estimat că ar fi fost mai multe inconveniente decât avantaje dacă am fi armonizat perioadele de plăți în cadrul uh, relațiilor comerciale între întreprinderi și că uh, asta nu ar fi fost conform uh, cu principiile proporționalității și subsidiarității. Propun că aceste uh, întrebări care sunt realmente întrebările de bază, chestiunile de bază, să fie obiectul unor prezentări în cadrul mini-audierii din 4 noiembrie, pentru că mi se pare foarte important să se înțeleagă foarte bine această distinție uh, și să se înțeleagă că această distinție este fondată pe analiza bazată pe principiile subsidiarității și proporționalității. Trebuie știut de asemenea că propunerea a fost examinată și din unghiul acesta al proporționalității și subsidiarității de unele parlamente naționale și uh, acele parlamente naționale care și-au exprimat deja opinia au fost de acord cu uh, Comisia pe această chestiune a proporționalității și subsidiarității, dar, bineînțeles, uh, am putea reveni în mai multe de, uh, mai detaliat, de o manieră mai detaliată pe această chestiune fundamentală. În ce privește problema compensației forfetare de 5% uh, pentru care ar fi un fel de penalizare aplicată în cazul unei plăți întârziate uh, și care ar fi aplicată de către autoritățile publice, Comisia a reținut ideea că uh, e o sumă suficient de descurajatoare, fără să fie prea înaltă, Uh, tocmai pentru a evita riscul de corupție care a fost semnalat în cadrul dezbaterii. Știm că este evident un subiect de discuție, uh, se pune întrebarea, este nivelul potrivit, uh, ne atingem realmente obiectivul nostru de a crea cele mai bune condiții pentru ca autoritățile publice în viitor să respecte angajamentele luate și să plătească la timp. Evident, bineînțeles, este un subiect pe care putem discuta și este în mod clar un subiect destul de important pentru viitorul acestei propuneri. Există și alte întrebări, s-au ridicat și alte întrebări cum ar fi importanța de a fixa în directiv sumele, sumele fixe Uh, pentru costurile de recuperare a banilor. Cred că acesta este un lucru foarte important din directivă. Putem discuta și de scara care este oferită în acest articol. Însă faptul că aceste noi dispoziții sunt introduse în uh, text uh, a fost salutat favorabil de operatorii publici care găsesc acolo modalități mai bune de, a, de apărare. Dar sigur, chestiunea uh, scale a procentajelor uh, care sunt în uh, articolul 24 sunt în continuare, bineînțeles, subiecte de discuție deschisă și suntem foarte interesați să cunoaștem părerile dumneavoastră pe această problemă. Alte întrebări legate de ce înseamnă pentru bugetul statelor membre, care este povara bugetară pentru statele membre, aceste elemente figurează și în uh, studiul de impact, deci veți găsi toate statisticile. Practic, totalitatea cunoștințelor noastre statistice e, se regăsește în studiul de impact și încă o dată, dacă vor exista întrebări suplimentare, vor trebui făcute cercetări uh, complementare, pentru că e un domeniu în care uh, nu există foarte multe date, trebuie să știm acest lucru. Uh, Iată, domnule președinte, intervenția mea și încă o dată repet că suntem la dispoziția tuturor raportorilor și membrilor Comisiei pentru a colabora și pentru a oferi uh, toată susținerea uh, pe acest subiect. Mulțumesc. Well, thank you very much indeed for some very Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri cuprinzătoare și, într-adevăr, uh, de-abia așteptăm să mai cooperăm și în viitor. Vă aduc aminte faptul că domnul Casper din partea președinției este aici, dânsul este președinte al grupului de lucru. Uh, Uh, sunt încântată că dânsul este astăzi aici, nu-i dau cuvântul chiar acum, însă îl invităm la uh, audiere. Uh, doamna raportor, aveți remarci în concluzie, pentru că trebuie să încheiem în curând reuniunea noastră. Domnule președinte, de obicei sunt foarte succintă. Le mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul, de asemenea mulțumesc uh, Comisiei pentru uh, răspunsurile date. Va trebui să studiem din nou acest studiu de impact. Cu siguranță vom găsi o serie de detalii foarte interesante acolo, însă cu un uh, lucru pe care nu l-am găsit în studiile acelea este declarațiile făcute de parlamentele naționale. Sunt foarte interesante, eh, interesată de ce au declarat membrii Parlamentului Naționale. Până acum Bundestagul nu a făcut uh, un raport în acest sens, însă alte state au făcut deja aceste rapoarte. S-a spus că eh, unele IMM-uri s-ar putea confrunta cu probleme legate de achitarea termene, plăților la termenele de plată. Ei, haideți să nu le deplorăm pe acestea, pentru că odată ce o companie nu plătește la timp, nici cealaltă uh, nu va putea plăti la, la timp. Există un fair play, nu-i așa, pe piață, pentru că problemele legate de lichidități uh, sunt valabile în, tut, în cazul tuturor uh, companiilor. Cei care trebuie să achide, achite sau cei care trebuie să Uh, încaseze. Avem nevoie de aceeași atitudine echitabilă pe piață, dar avem nevoie și de, de sancțiuni, pentru că reglementările, regulile, normele există deja. În cazul în care nu dorim ca aceste uh, um, reguli să devină mult mai stricte, mult mai clare, atunci nu avem nevoie de revizuirea acestei directive. În caz contrar, însă, uh, trebuie să colaborăm pe viitor și vă mulțumesc tuturor celor care ați luat cuvântul. Uh, Mulțumim uh, mult, doamnă Vaila. Dați-mi voie să fac o sugestie cu care poate sunteți de acord. Marțea viitoare, când se va reuni din nou uh, această comisie pentru o sesiune de dimineață și una de după amiază, mă întreb dacă uh, Până atunci, n-ați putea să ne indicați uh, calendarul uh, și uh, posibilul moment al unei uh, uh, audieri. Nu trebuie să facem asta acum. Oricum, ve veți consulta cu secretariatul în legătură cu aceste probleme. Oricum, cred că am avut un schimb de opinii uh, complex și poate nu e necesar să ne mai uh, împărtășim opiniile până când ne reunim săptămâna viitoare. Deci pe șase puteți să ne faceți un raport. Prin urmare, încheiem discuția în legătură cu acest subiect. Mulțumesc uh, raportorului, comisiei, uh, raportorului din umbră, Consiliului. Mulțumim de asemenea și interpreților. Și vă invit să veniți din nou uh, mâine dimineața la ora 9 când avem de discutat